6 aprilie 1986. Este o zi pe care nu o uităm mulți dintre noi. În urmă cu 30 de ani, data de 26 aprilie 1986, în fosta um, în fostul URSS, în Ucraina, a explodat reactorul cu numărul 4 al centralei atomice de la uh, Cernobil. S-a ajuns la o topire totală a nucleului uh, materialului uh, radioactiv, material radioactiv care a ajuns în atmosferă și a infestat o mare parte a teritoriului din Ucraina și din Bielorusia și din Rusia și în norul uh, radioactiv s-a întins deasupra unei mari părți a continentului european. Până astăzi, până zilele noastre, um, nu se știe exact câți oameni și-au pierdut viața în urma acestui accident și probabil nu vom afla niciodată exact câți oameni și-au pierdut viața, însă um, există estimări din punctul de vedere al uh, numărului victimelor și a uh, consecințelor asupra sănătății oamenilor, însă, indiferent cât de mari sunt aceste, cât de precise sunt aceste estimări sau nu, Uh, este evident că este vorba de zeci de mii, dacă nu chiar de sute de mii de oameni care și-au pierdut viața. Puțin își mai aduc aminte de așa numiți lichidatori, care majoritatea lor erau tineri, um, fără nicio, nicio protecție, fără niciun avertisment, au fost trimiți, trimiși în zona unde s-a, s-a petrecut această catastrofă pentru a o combate și uh, trebuie să mulțumim acestor oameni că s-a evitat o catastrofă și mai gravă. Mulți dintre acești oameni, dintre acești eroi, au uh, plătit cu propria viață în regiunea respectivă. Sute de mii de oameni au fost uh, obligați să-și părăsească casele. Foarte multe familii au trebuit să fie mutate în alte locuri. Comunități au fost, uh, dis- comunități în, uh, întregi au fost uh, destrămată și până acum uh, terenul, solul din uh, zona respectivă um, este poluat. Chiar și copiii care s-au născut mulți ani după această catastrofă suportă în continuare consecințele acestui accident. Cernobâl rămâne un simbol al acestei catastrofe și rămâne în continuare o problemă. Demontarea instalațiilor atomice este foarte complicată din punct de vedere uh, tehnic. Ar trebui ca uh, cupola de beton uh, construită în 1986 ar trebui să fie înlocuită în anul 2017 cu costuri între 1,5-2 miliarde de euro. Statele membre au ultimul cuvânt de spus când vine vorba de recurgerea la energia nucleară însă norii radioactivi nu se opresc la granițele naționale, deci măsurile de, preve- de prevenire nu, trebuie să aibă un caracter, un caracter transfrontalier. Și catastrofa nucleară de la uh, Fukushima a fost uh, momentul Um, în care s-a decis ca 145 de centrale nucleare să fie evaluate din punctul de vedere al rezistenței pe care au în fața unor asemenea catastrofe posibile. Există opinii diferite față de folosirea energiei nucleare și dincolo de această divergență de opinii, Trebuie să ne aducem aminte de această catastrofă și să nu uităm că trebuie să ne asigurăm că centralele nucleare din Europa sunt centrale sigure. Este un uh, este avertismentul și uh, responsabilitatea pe care trebuie să ne asumăm în uh, urma catastrofei de la, de la Cernobil. Este un mandat pe care și Parlamentul European trebuie să trateze cu toată seriozitatea și aș dori să vă mulțumesc pentru atenția dumneavoastră. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich Dragi colegi, dragi colegi, în această săptămână am avut uh, onoarea să mă întâlnesc cu excelența sa, doamna uh, dr. Amala Kubasi, președinta Parlamentului Emiratelor Arabe Unite. Este oaspetele nostru astăzi și aș dori să vă mulțumesc